Domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Începem sesiunea. Vă rog să luați loc. Procesul verbal din sesiunea de ieri și textul este disponibil. Aveți obiecții? Nu. Prin urmare, uh, aprobăm procesul verbal. Domnilor și domnilor,